Buongiorno, cominci. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem, chiar dacă suntem puțin în întârziere. Primul punct de pe ordinea de zi e cel cu numărul 15, relațiile comerciale UE-Rusia în urma aderării Rusiei la OMC, examinarea proiectului de propunere de rezoluție. Domnul Sturdy este raportor, dar astăzi nu este și este înlocuit de domnul Campbell, căruia îi dau cuvântul. Eu nu e în sală? Succes, fără succes. Uh, chairman, it's me who will... Doamna președinte, eu îl înlocuiesc pe domnul Sturdy, dacă nu vă deranjează. Sper că uh, nu e nicio problemă. <laughs> Am discutat puțin azi dimineață și am să-i citesc poziția. Am primit-o ieri după amiază. Mai întâi, domnul Sturdy, care este raportor permanent în ce privește relațiile comerciale dintre UE și Rusia, trimite scuze, își cere scuze față de toți colegii pentru că nu poate să fie prezent personal pentru a-și prezenta proiectul de recomandare. Am să-i citesc opinia.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 bu o bună inițiativă și cât se poate de actuală a Comisiei INTA pentru a-și exprima aspirațiile în ce privește relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Rusia, care după uh, mai mult de 18 uh, ani de negocieri a devenit în sfârșit membră a OMC pe 16 decembrie 2011 și această aderare urmează a fi aprobată și de către Duma. Și noi acum avem noi așteptări în ce privește relațiile comerciale și politica comercială a Rusiei pe viitor. Și cerem uh, uh, înlăturarea barierelor uh, comerciale um, neloiale și condiții echitabile pentru schimburile comerciale și pentru exportul și importul de mm, bunuri și servicii. Până în septembrie, uh, Duma trebuie să fi ratificat uh, uh, acordul de aderare la OMC și astfel Comisia va avea un bun mandat în momentul în care va vizita Rusia, vizită programată în luna octombrie acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, care sunt și membrii grupului de negociere dintre uh, Uniunea Europeană și Rusia. Doamna Vaidere de la PP nu este, deci are contul domnul Cutaș. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte. N-ar mai fi nimic de adăugat. Eu cred că raportorul a făcut uh, un raport foarte bun și de aceea grupul nostru va susține, uh, va susține acest raport. Mulțumesc! Grazie, onorevole Koch. Mulțumesc, doamna Kochmerin. Thank you very much. Aldes also... Mulțumesc. Și grupul ALDE este mulțumit de conținutul acestui raport și al proiectului de uh, rezoluție și pe care o vom vota în cursul lunii iulie, dar dați-mi voie să mm, fac câteva observații, eventual să adresez niște întrebări în ce privește această notă oarecum optimistă, domnul Winter a vorbit despre speranțe și uh, așteptări, dar atunci când domnul comisar ne-a vorbit despre Rusia în urmă cu ceva vreme, dumnealui nu era chiar atât de optimist în ce privește um, apropierea mai mare dintre uh, UE și Rusia după aderarea la OMC. Din potrivă, dumnealui a spus ceea ce auzim și din alte părți, din, din alte surse, mai ales uh, uh, din Rusia, că autoritățile rusești de fapt vor folosi argumentul aderării la OMC ca să nu mai facă niciun fel de concesii suplimentare în negocierile cu Uniunea Europeană. Și de asemenea, când citesc rezoluția în ce privește negocierile noului acord dintre Uniunea Europeană și Rusia, mie nu mi se pare că deznodământul acestor negocieri chiar este atât de um, apropiat. Poate că ar fi bine să ne gândim și la o abordare mai realistă cumva. Uh, dar cred că am să pot să discut despre acest lucru în grupul de lucru și să se reflecteze și în această rezoluție. E bine să fim ambițioși, dar în Germania spunem Noi spunem ceva de genul cine uh, uh, sărută prea mult, până la urmă nu iubește cu adevărat. Mulțumesc. Sie, onorevole Schulz. Mulțumesc, domnul Schulz. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I also want to thank the rapporteur for... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru abordare și munca făcută. În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult pentru cooperarea foarte bună în grupul monetar în ceea ce privește relațiile comerciale cu Rusia ar putea să existe două, trei puncte pe care le-aș putea menționa pentru viitoarea cooperare cu raportorul, mai ales dacă ne uităm la punctul 10 din acest, din acest text, aș spune că Poate abordarea nu este corectă dacă se cere apărarea esen elementelor esențiale. Da, vorbim într-adevăr despre elemente esențiale, însă cred că vom ajunge la un bun acord și la o cooperare, cooperare foarte bună cu Rusia și în ceea ce privește relațiile comerciale. Uh, dacă reușim să înțelegem că sunt un partener egal care ar trebui și el să fie interesat să aibă o adevărată cooperare și relație comercială cu Uniunea Europeană. De exemplu, ieri am discutat cu președinția daneză despre comerțul ecologic. Dacă vă uitați la capitolul energetic, acolo ar trebui să se menționeze că trebuie să elaborăm o abordare generală. Probabil ar trebui să ne gândim din nou și la Uniunea Vamală și cum abordăm acest aspect. Trebuie să fim conștienți de faptul că am intrat în negocieri cu Federația Rusă. Federația Rusă are, bineînțeles, dreptul de a își uh, negocia relațiile externe așa cum își dorește, ca și celelalte țări. Așa că noi trebuie să fim foarte preciși, atunci, foarte exacti atunci când uh, explicăm relația pe care o avem cu Rusia și cu alți parteneri din Uniunea Vamală. Probabil trebuie să regândim această chestiune. Aștept colaborarea cu raportorul și cred că avem un raport bun. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, întreb comisia dacă dorește să intervină. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Uh, très rapidement. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte repede aș dori să spun că din partea DG Comerț, noi suntem de aceeași opinie în ceea ce privește calitatea raportului. Este un raport foarte bun. Am dorit să, aș dori să revin asupra unui punct menționat anterior. Avem un pic impresia că Rusia consideră la ora actuală că ceea ce a oferit în materie comercială uh, OMC-ului este maximul a ceea ce dorește să ofere. Și avem așadar impresia că în această a doua etapă Rusia nu mai dorește să ofere nimic în plus. Aș dori să vă aduc aminte de un lucru care poate nu figurează suficient de clar în raport. Este singura mea critică. Președintele Barroso i-a spus președintelui Putin următorul lucru. Pentru noi nu va mai fi un nou acord cu Rusia dacă nu există un capitol nou cu privire la comerț și investiții. Tocmai acest punct este uh, punctul problematic. Eu, dacă aș fi fost redact, uh, redactorul acestui raport, aș fi insistat mai mult asupra acestui punct, din punct de vedere politic. Comisia consideră că la ora actuală OMC, uh, OMC-ul a avut de câștigat de pe urma Rusiei, însă Rusia trebuie să compenseze, consideră că trebuie să compenseze într-un fel aderarea sa la OMC. S-a ajuns așadar la un impas în domeniul comerțului și acest lucru ni se pare îngrijorător. Vă mulțumesc! Grazie, sono certă. Mulțumesc! Sunt convinsă că observațiile comisiei vor fi luate în considerare atât de către raportor cât și de către colegi. Pe 25 iunie la prânz este termenul pentru depunerea amendamentelor și cum spuneam, cred că și observațiile comisiei vor fi luate în considerare. Trecem la următorul punct, propunerea de rezoluție referitoare la recomandarea comisiei primit decizia Consiliului de deschidere a negocierilor dintre Uniunea Europeană și Japonia. În cadrul sesiunii din iunie, s-a adoptat uh, un proiect de rezoluție în baza articolului 90 din regulamentul de procedură cerând președintelui uh, să um, oprească negocierile cu Japonia atâta timp cât această țară nu își schimbă poziția. Per conséguent, scusez ma mais quelquefois il y a des petits choses. Încep scuze uneori apar câteva probleme organizatorice. Cum spuneam, coordonatorii au acceptat să retragă acest proiect de rezoluție și acum această rezoluție s-a reîntors la comisia noastră, având în vedere faptul că a existat un vot din partea Parlamentului și în virtutea aceleași reguli și pe acest subiect, cum nu există obiecții, acest proiect de rezoluție este retras și acum ni se cere să facem o rezoluție pe uh, tema mandatului conferit uh, Comisiei pentru aceste negocieri. În cadrul reuniunii noastre din iulie va trebui să discutăm să această rezoluție, să o votăm în septembrie și în plenară în octombrie. Dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la următorul punct, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul bugetar 2013. Primul schimb de opinie asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor. Raportorul nostru de aviz este domnul Stașni. Și dau cuvântul. Il Il n'est pas encore arrivé, peut-être la commission. Euh, nu este încă în sală, atunci întreb comisia dacă are ceva de zis. C'est une réunion un peu mystérieuse. E o reuniune plină de mister. Cineva este sau nu este în sală? Este, dacă este, de ce nu vorbește? Ah, tocmai a sosit. Alors, monsieur le rapporteur, quand vous êtes prêt... Domnule raportor, când sunteți gata, puteți să las cuvântul. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și îmi pare rău pentru întârziere. Am avut o întâlnire anterioară, m-am grăbit să ajung. Este vina mea. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei care a adoptat luna trecută un mandat foarte clar pentru dialogul tripartit privitor bugetul 2013. Acest lucru facilitează munca noastră în faza următoare, și anume pregătirea unui proiect pentru opinie. Prioritățile comisiei au fost definite clar în uh, opinia finală și aș dori să le enumăr. Revizuirea strategiei de comerț, după cum am cerut în uh, raportul lui Caspari, sprijinirea internaționalizării IMM-urilor, prin târguri de comerț. Apoi, în ceea ce privește vecinii noștri, insistarea pe vecinătatea din sud și din est, precum și sprijinirea acțiunii preparatoare pentru antreprenoriat. Apoi, ICI și ICI Plus, precum și asistența macrofinanciară. Cum se încadrează toate aceste lucruri în uh, bugetul de anul viitor? Pe 24 aprilie s-a înaintat bugetul pentru 2013. După cum știți, acesta este de 250,9 miliarde, o creștere de 2% față de anul trecut și se aliniază creșterii inflației. Acest lucru înseamnă că, luând în considerare inflația, bugetul rămâne identic. Plățile care vizează CFM-ul 2007-2013, care au trebuit să fie plătite, reprezintă 137,9 miliarde și acest lucru reprezintă o creștere aș dori să analizez evoluția pe care o constatăm în proiectul de buget al Comisiei. Fond, uh, finanțarea crește cu 4,66% și noi suntem mulțumiți de creștere. Cooperarea cu țările terțe industrializate a crescut sub nivelul inflației plus 1,58%. A, crescut, a scăzut însă la nivelul cheltuielilor. Este îngrijorător. O creștere atât în angajamente cât și în plăți cu Europa de Est este uh, constatată și este așa cum trebuie. Am constatat o scădere de minus 2,73 în angajamente și 3% în finanțare, în, ca, în cazul finanțării, în cazul cooperării cu țările în curs de dezvoltare din Asia. Acest lucru este problematic deoarece Comisia noastră a subliniat importanța cooperării cu piețele în creștere accelerată care exportă. Plus 59% în angajamente pentru activitățile de, de cooperare pentru Asia, Asia Centrală. Apoi, în ceea ce privește relațiile comerciale externe, și aici se înregistrează o creștere de 23,3% angajamente și 18,7% în plăți. Cererea noastră este ca agenda de negociere să fie alineată mai bine și aici cererea noastră este parțial acceptată, acoperită. Poziția Comisiei se pare că este destul de rezonabilă vis-a-vis -vis de cererile acestei comisii, însă mai trebuie să fie um, finisată în anumite zone. Ca să concluzionez, aș dori să mă refer la prima întâlnire a raportorilor pentru opinia cu privire la buget. Aceasta a avut loc pe 9 mai la inițiativa raportorului general pentru buget, domnul Lavia, pentru bugetul 2013. El a invitat ca fiecare comisie să identifice zone unde s-ar putea crește bugetul și zone unde ar putea să fie tăiat. Din partea dumneavoastră, dragi colegi, aș dori să primesc uh, propunere în acest sens. Aștept să lucrez cu raportorii în umbră și să ascult primele lor reacții. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi, notre raporteur. Mulțumesc, domnului raportor. Comisia are ceva de adăugat? Nu. Atunci, acest proiect de aviz va fi uh, discutat în cadrul reuniunii de pe 11-12 iulie. Acum, la orele 10, începe votul, dar uh, ne mai rămân câteva momente. Uh, suspendăm ședința și ne vedem la orele 10. Bine, riprendiamo. Dragi colegi, reluăm. Prima di tutto che... Întâi de toate, îi întreb pe colegi dacă sunt de acord ca cameramanii să rămână în sală și să poată să continue filmarea sau dacă preferă ca ei să părăsească sala. Și vreau să reamintesc ziariștilor că un sfert de oră după ce se încheie voturile va avea loc o conferință de presă în sala unde au loc conferințele de presă în Parlament pe care toți uh, jurnaliștii o cunosc. Așadar, în ce privește comunicarea către public și dreptul la informare, am prevăzut o conferință de presă la un sfert de oră după ce se încheie votul. Va fi o lungă sesiune de voturi. Vreunul dintre dumneavoastră își dorește ca această reuniune să nu fie filmată, altfel putem să-i autorizăm pe uh, um, cameraman să rămână în sală. Bine? Nu are nimeni nicio obiecție. Continuăm. Modificarea anexei 1 la regulamentul numărul 1528 al Consiliului în ceea ce privește excluderea un număr de țări de lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile. Domnul David Martin este raportor. Trecem la votul asupra proiectului de raport. În ce privește modificarea uh, anexei 1 a regulamentului. Avem amendamente depuse de, 3 amendamente depuse de raportor, 8 amendamente depuse de membri și amendamente din partea Comisiei DEVE. Trecem acum la votul asupra amendamentului numărul 4 și amendamentul 5 și amendamentul DEVE, care sunt identice. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rog? Cine este împotrivă? Se respinge amendamentul 2 și amendamentul 6 și acestea sunt identice. Se adoptă. Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 10 și 11 și acestea sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3, spune președinta. Cine este pentru? Împotrivă?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 Se adoptă. Questo mio non funziona. Could you repeat the vote? Because apparently there were 32. Pardon? Allora, on doit repetere le vote perché... Trebuie să repetăm votul pentru că au fost probleme. Nici cartela mea de vot nu funcționa. Deci s-a deschis votul din nou. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Il y a deux PPA en plus. Două voturi PPA în plus. Maintenant, c'est bon. C'est bon. S-a rezolvat acum. No, no, but that's not a problem. Okay? Voto chiuso. Voto chiuso. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8? Nu. Celelalte amendamente sunt caduce, trecem la amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Poziția finală, avem votul final asupra propunerea sfârșită amendate. Cine este pentru? Votul, nomina, votul um, electronic aperto. Se deschide votul, de fapt. Se închide votul. Un vot PPE în plus. un membru al PPE trebuie să-și scoată cartela din consol. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri se adoptă. Votăm proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Foarte bine, se adoptă. Cu 25 de voturi pentru, 2 împotriva și 2 abțineri. Felicitări domnului raportor Martin. Acum trecem la modificarea regulamentului Consiliului în domeniul importului de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia, în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite Comisiei. E vorba despre comitologie. Raportor a fost domnul Moreras există 13 amendamente care reflectă schimbările aduse uh, în cadrul Omnibus 1. Niciun amendament nu a fost depus până la data limită, deci vă propun să votăm în bloc toate amendamentele la proiectul de raport care aparține fapt raportorului. Deci primul bloc de la amendamentul 2 până la amendamentul numărul 13, a spus doamna președinte, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Avem consider... votul final, deci era inclus amendamentul 1, votul final asupra propunerii comisiei, vot electronic. Chiar voto chiuso. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri se adoptă. Vot asupra rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul.

Domnul Langen spune nu. Acord uh, Uniunea Europeană, Nouvelle Zeelandă, porta modific... Acordul între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității. Este următorul vot. Domnul raportor Moreira nu a primit niciun amendament, nu a avut niciun amendament de depus, de aceea supun la vot propunerea. Vot electronic. Să deschizi votul. a favore, nessun. 29 de voturi pentru niciun vot împotrivă și nicio abținere. Felicitări domnului Morera, chiar dacă nu este în sală. Modificarea acordului privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje dintre Comunitatea Europeană și Australia. Tot domnul Morera era raportor. Nici aici nu este niciun amendament. Prin urmare, se deschide votul. La votazione è vera, se le macchine in marche bien. S-a deschis votul dacă totul funcționează. S-a închis votul. 29 pentru se adoptă cu unanimitate. Modificarea regulamentului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru carne de vită de uh, super, calitate superioară, carnea de porc, de pasăre, grâu, borceac și tărâțe, brizuri și alte reziduri. Obiectivul nostru este să aliniem a regulamentul cu regimul post-Lisabona în ceea ce privește actele delegate și actele de implementare. Proiectul de raport a fost amendat de către domnul raportor, există cinci amendamente, iarăși pentru a fi în acord cu Omnibus 1 și Omnibus 2, adătate de către comisia noastră. Nu a fost depus niciun alt amendament, în afară de celele raportorului. della Porto. Mm. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento del rapporto. Supunem la vot amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot electronic. Să deschis votul asupra propunerii comisiei astfel amendată. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, niciun vot împotriva, nicio abținere. Votăm propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru adoptat cu unanimitate și acest proiect de rezoluție legislativă. întrebare pentru domnul Lange dacă dorește să aibă un dialog cu Consiliu. Răspuns negativ. Asist acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Kyrgyzstan. Votăm proiectul de decizie al Parlamentului European și al, al Consiliului de a acorda asistența macrofinanciară uh, Republicii Kyrgyzstan. Există un singur amendament al raportorului, domnul uh, Morera. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm propunerea comisiei astfel amendată. S-a deschis votul. S-a închis votul, 24 de voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Votăm acum acordul uh, Uniunea Europeană-Israel, evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, protocol adițional la acordul euro-mediteranean. supun la vot proiectul de um, întrebare cu solicitare de răspuns oral în ce privește conformitatea și acceptarea produselor industriale din acest protocol adițional. Ne dorim ca această întrebare cu solicitare de răspuns oral să fie prezentată la plenara din iulie. Deci votăm electronic. Să deschis votul. Le vot se ferme. S-a închis votul. 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Se adoptă. Crearea unui instrument european de vecinătate. Doamna Zamora este raportor. Există 23 de amendamente la acest proiect de aviz. Amendamentul numărul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Il vot e chiuso. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 13 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 8 și 30 au fost retrase. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarele 31, 9 și 32 au fost retrase. Votăm amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33, vot pe părți. Prima parte, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, din nou o cartelă în plus de la PPE. Foarte bine, s-a închis votul. 15 voturi pentru, 13 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Scuze, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 15 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. Aceeași majoritate, 15 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Mă scuzați, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, vă rog. S-a închis votul. S-au făcut confuzii, căci am văzut că s-au ridicat mâinile și, am, de fapt, era inutil să verificăm, pentru că Se întâmplă deseori, dacă auziți târziu un cască, când trebuie să ridicați mâna, uh, de aceea uh, nu, nu înțeleg foarte bine care este majoritatea. Oricum s-a adoptat amendamentul. Unde am ajuns, spune președinta. Am ajuns la amendamentul 41. Ce este pentru? Votat împotrivă. Cine se abține, se respinge. Verificăm. Să deschizi votul. S-a închis votul. 16 pentru, 13 împotriva, nicio obținere. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm ca să fim siguri. Aperto. Chiuso. S-a închis votul. 16 pentru 12 împotrivă se adoptă. Mandamentul 19, cine este pentru? Cine este împotrivă? scuze. Eu am spus 19, spune președinte. Scuze, trebuie să votăm mai întâi amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 12 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20 este caduc. Compromisul 2 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23 este caduc. Trecem la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Nu se adoptă, cred eu. Haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul, s-a închis votul. Așadar, 13 pentru, 14 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Amendamentul 27, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Cine este împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Chiuso. S-a închis votul. 15 pentru, 14 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. An- Svotul. votul. Allora, 22 a favore. 22 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului. Modificarea directivei 2000 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată și modificarea directivei 2007 a Comisiei. În iunie a fost ultima zi când am discutat despre acest uh, text. Trecem acum la votarea acestui proiect de aviz a domnului Scholz. Dumnealui a depus trei amendamente la acest proiect de aviz și au fost uh, primite alte trei amendamente din partea celorlalți membri. Trecem acum la voturi. Începem cu amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, vă rog. S-a închis votul. 11 pentru 18 împotrivă, nicio abținere se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Aș spune că a fost adoptat, doar dacă vreți să verificați, dar mi se pare că a fost adoptat. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Verificăm amendamentul 4, spune președinta. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. Voto finale sul progetto così emendato. Vot final. Nu, no, să verificăm ultimul vot. Bine, verificăm ultimul vot. Să deschizi votul. Chiuso il voto. S-a închis. 17 pentru 12 împotrivă, nicio abținere. Deci se adoptă. Vot final acum. Asupra propunerea astfel amendate s-a deschis votul. Chiuso il voto. S-a închis votul. 26 pentru, 2 împotriva obținere se adoptă. Situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități. Domnul Scholz era raportor, a depus 26 de amendamente la proiectul său de aviz și au fost primite alte 26 de amendamente din partea celorlalți membri. Este o listă de vot lungă. Președinția va încerca să fie atentă. Amendamentul 1. Cine este împotrivă? Abțineri. Verificăm. Să deschizi votul. Chiusul il voto. S-a închis votul. 15 pentru 14 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred, <clears throat> cu aceeași majoritate. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. S-a deschis votul la amendamentul 4. S-a închis votul. Cum am spus și mai devreme. 15 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Aperto e chiuso. S-a închis votul. 15 pentru, 14 <clears throat> împotrivă. Nici o ținere. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 și 38. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Să a deschis votul. Iuzo. S-a închis votul. 7, 16 pentru, 13 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 49. Cine este pentru? <clears throat> împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Ah, 40, vabbè. Allora, emendamento, emendamento 15. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 20... Verificăm. Verificăm amendamentul 21. Deschis votul. <clears throat> S-a închis votul. 15 pentru, 14 împotriva, nicio abținere se adoptă. Amendamentele 22 și 41, identice. S-a deschis votul. Cine este pentru, mă scuzați? Împotrivă. Abține, se adoptă. Amendamentul 42, cine este pentru? <clears throat> Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă. <clears throat> Abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul numărul 44. Aperto. Aperto. S-a deschis votul. Oh. S-a închis votul. 15 a favore. 15 pentru, 15 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 45 acum, cred. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Chiuso. Wait, wait, wait, wait. There is one extra. a un vote în plus. în carta, a vote plus, carte, în piu. in ce lo dice, è un giallo rientă nei misterii, nu ce... E un adevărat roman polițist aici. Ce un vot în più. Un vot prea mult. Let's say something to the chair. Um, we're privileged to have... Uh, Stimată doamnă președinte, suntem privilegiați, privilegiați că l avem pe domnul Claix este acum prezent în sală. Normal există un vot adițional pentru că domnul Kleis abia a sosit. Now 30 people voting and... Cum votează 30 de persoane și nu 29? Personalmente mi congratulo per questa presenza. Eu mă bucur că există, că colegul este prezent. Sper că va mai veni și cu alte ocazii. Simo però ho fatto questa piccola spiegazione prima. Dacă aș fi primit această explicație dinainte, a fi evitat această atmosferă de roman polițist preț de 3 secunde. Trebuie proprio coso, però vuoi dire qualcosa? Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Um, ik vervang hier uh, meneer Becker. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Becali, și pe domnul Le Pen, care nu poate să fie și acest lucru a fost comunicat de către secretarul. Domnul Becali va informa de acest lucru chiar ieri. Esattamente sì, ma non avendola vista fino a poco tempo fa, pensavamo... Da, da, noi n-am știut, am crezut că era o problemă noi a questo punto non abbiamo problemi sui voti in più o in Acum nu mai avem ce fel de problemă cu voturi în plus sau în minus, avem 15 pentru 15 împotrivă, deci acest amendament este respins. Siamo al, se non sbaglio, 45, vero? 45, chi a favore? Trecem la amendamentul 45. 46, chi a favore? Amendamentul 46. Le mani su che vi veda e contro? Cine este împotriva? Nu. Acum verificăm. Așa ne obișnim că suntem 30 în sală. Uso? Quindi a favore. Aceeași majoritate, 15 la 15, deci se respinge. Amendamentul 47. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. No, 47 e imposibil, il PPE è d'accordo. Nu, nu, s-a văzut foarte bine dacă PP-ul este de acord e imposibil uh, să nu fie o majoritate, să nu fie adoptat. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Verificăm. 7. Voto chiuso. Voto chiuso. Eh, ma stavo vedendo che stavano facendo ancora. Dochiuso, 16 a favore. S-a închis 16 pentru 14 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 24 și 51 împreună sunt identice cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, Abține, Se respinge. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Vreți să verificăm 26? Da, da, nicio problemă. Votăm, verificăm 26. A, nu, la compromisul 8. Compromisul 8, da, să deschis votul la compromisul 8. S-a închis votul. Ah. allora sono 15 a 15 per... Deci în cazul acesta 15 la 15 și se respinge. Deci acum suntem 30, nu-i așa? Avem 15 de o parte și 15 de altă parte. Deci resemnați-vă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Compromisul 9. Vă rog, domnă președinte, revenind la compromisul 8, dacă erau numai 29 de voturi și 15 la 14, înseamnă că a fost adoptat. Nu puteți să adăugați așa un vot. We have to do the vote again. You can't just... Check, check. Check again. Am pe faire un altru cec. Putem să facem o nouă verificare, dacă doriți. Compromisul 8, verificăm din nou. Tu schiaccia, vedi? Il voto è chiuso. S-a închis votul. 14 pentru și 16 împotrivă, nicio abținere. Deci, deci nu mai verificăm nimic pentru că se răutățește situația. Compromisul nou. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 10. Chi a favor? Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Emendamentul 30. Chi e favor? Emendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Prego. Stimată doamnă președinte, vreau să spun că există o greșeală pe lista de vot și grupul meu politic vrea să renunțe la asta. Ok, rifacciamo il voto allora sull'emendamento. Rifacciamo votul la amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva? Stimate doamnă președinte, nu la 30, ci pentru votul final. Ah! <laughs> non 30. Emendamento 30, allora abbiamo detto... Emendamentul 30, deci se adoptă. Am ajuns la votul final, vot electronic. Chiuso il voto. S-a închis votul. Chiuso il voto. 15 a favore, 6. 15 pentru 16 împotrivă, nicio abținere se respinge. Eh, se qualcuno vuole intervenire, do la parola, ma dentro il microfono. Dacă vreți să luați cuvântul, vă rog să ridicați mâna și să vă dau cuvântul. Madame la Présidente, il y a un vot de plus. Doamna președinte, este un vot în plus. Sunt 31 de voturi. Ce se întâmplă? Mm. dans notre commission, nous sommes 30. În comisie sunt 31 de membri. Cineva tocmai a sosit. Alors, petit et moyenne entreprise. Trecem la IMM-uri. Prospective comerciale, un nou partnership Non votez. Silence. Allora. Coraggio, che andiamo verso la fine. Haideți, haideți, curaj să ajungem la sfârșitul acestei lungi dimineți. Votăm acest proiect despre IMM-uri Aici Comisia INTA a fost asociată în baza regulii numărul 50 cu alte co cu Comisia ITRE. Raportorul era domnul Winkler. 57 de amendamente au fost depuse și au fost stabilite amendamente de compromis și sperăm că această propunere o să aibă un sort uh, un destin mai uh, fericit decât cel din uh, legislatura trecută, unde aveam aceeași situație, dar nu s-a schimbat nimic. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da. Vom mira acest amendament. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Taduc, spune, și nici măcar nu s-a lovit când a căzut. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Deci verificăm. Iuză. S-a închis votul. 17 pentru 10 împotrivă, 2 abține, se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 15 pentru 16 împotrivă se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm. S-a închis votul. 18 pentru 13 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Scuzați, întâi trebuie să votăm 48. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 53. Cine este pentru?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 pentru, două, două împotrivă, două abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la instituirea instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe. Avem o propunere legislativă pentru stabilirea acestui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe Doamna Adrichene este raportor, avem 58 de amendamente, 35 ale raportorului și 23 pentru ceilalți membri. Com Comisia INTA este asociată sub regula 50 din regulamentul de procedură cu Comisia AFET. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 voturi pentru, 12 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 44. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm la 43. Bine, verificare la 43. S-a închis votul. Două voturi pentru, 27 împotrivă. De ce mi-aș cerut această verificare? Înțeleg ce tip de președinție am eu, sui generis, dar 20, când văd 27 îmi dau și o seama. Și atunci să trecem atunci la 44. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 46. Nu devine caduc. 46 devine caduc. Și trecem atunci la 15. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred însă verificăm electronic. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 16 împotrivă, nicio abținere se respinge. Trecem la amendamentul 20. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține?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 împotrivă, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 30 cine pentru, împotrivă, se adoptă, 31 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la anexe. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, verificăm la 52. S-a deschis votul, s-a închis votul. 16 pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 33 cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 54. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 16 împotrivă, nicio abținere se respinge. Amendamentul 56. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că e respins. Respins. Compromisul 4. Pentru. Cine împotrivă? Cine se abține? Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. 25 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Trecem la 58, dar da, votăm la 58. Cine e pentru? Nu, devine caduc. Bun, amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 36. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 37. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 14 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. S-a închis votul. 24 pen, 24 pentru 7 împotrivă. Se adoptă. Bun, trecem atunci la amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. 15 pentru, 16 împotrivă, nicio abținere se respinge. Amendamentul Amendamentul 7 de la considerentul 15. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, am, zic să verificăm, eu cred că e respins, verificare electronică. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 16 voturi pentru, 14 împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 11, nu, 10. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Am ajuns acum la votul final. A avizului astfel modificat s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Felicitări raportoare! Și acum trecem la stabilirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe. E o propunere legislativă orizontală în ceea ce privește instrumentele pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene. Și acestea afectează punerea în aplicare a acestor instrumente. Doamna Andrichiene e raportor pe acest raport. Avem amendamentele raportoarei și începem cu amendamentul 2. Pentru. Nu, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna raportor, aș propune un vot în bloc pe toate amendamentele. Nu, ai... Bun, avem o obiecție, deci mai stăm cu 5 minute în plus. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri?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 13, 14, 15 și 16. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am ajuns acum la votul final asupra proiectului astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și trei de voturi pentru, patru împotrivă, două abțineri. Proiectul de raport a fost votat. Felicitări doamnei raportor. Trecem acum la instrument de asistență pentru preaderare. Vom vota acum acest raport legislativ din AFET în ceea ce privește regulamentul care există pentru instrumentul de asistență pentru preaderare. Raportor e domnul Winkler. Avem 10 amendamente în acest proiect de aviz. 23 de amendamente au fost depuse. Amendamentul 20. Cine pentru? Cine împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treisprezece pentru, 18 împotrivă, se respinge. Amendamentul 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Devine caduc. Amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul la 24. S-a închis votul. 20, 12 voturi pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Amendamentul 3 și amendamentul 25 sunt compatibile. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 caduc. Amendamentul 4. Cine e pentru? Bine, refacem votul. Alors, on va voter le 25. Bun, vom vota 20, amendamentul 25. e compatibil. Dacă tot e compatibil, ar trebui să și scrie acest lucru. nu e așa? E o chestie de inteligență, de birocrație. Deci 25, revenim. Contro. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum e toată lumea mulțumită și trecem să votăm numărul 4, da? Cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 27 compatibile, dar le votăm separat. 27 cine e pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 28 compatibil, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Două compatibile, unul este aprobat, unul respins, foarte misterios. 29 caduc, 30. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. 8 voturi pentru, 23 împotrivă, 0 abțineri, e clar respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Verificăm. Bine, facem o verificare la amendamentul 5. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă sau se respinge, verificăm. S-a închis votul. 12 pentru, 16 împotrivă, două abțineri se respinge. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 16 împotrivă, se respinge. Amendamentul 9. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred, dar nu, e uh, potat. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 12. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Doriți să facem o verificare? Nu. Amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, se respinge. Se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 Amendamentul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final pe proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul, s-a închis votul. 24 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Și acum trecem la institu instituirea instrumentului de stabilitate. Trecem la vot pe acest aviz pentru o propunere de regulament a Parlamentului European în ceea ce privește stabilirea instrumentului de stabilitate. Domnul Abad e raportor. Uh, și au fost depuse și amendamente. Am... Amendamentul 10. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu. Se adoptă. Verificăm. Verificăm la 9. S-a închis votul. Da, 26 avem majoritate. Majoritate totală. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 a fost retras. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Se respinge. Vot final. S-a deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 4 împotrivă, nici o abținere. Je dois... nu. no, nu. Ah no, sono ancora indietro, madonna. Alors, le dernier punct de la session de vote aujourd'hui... Ultimul punct de pe lista de vot astăzi e vorba despre ACTA, acordul comercial împotriva produselor contrafăcute. On doit expliquer à les autres. Oui, oui, oui, non. ça va, ça va, on va expliquer. Mais... Le dernier point de la session de vot de Reiau, spune președinta. Ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi din sesiunea de vot este Propunerea de recomandare în ce privește acta. Raportorul David Martin propune plenierei să respingă acest acord. Întâm votăm amendamentele și apoi proiectul de recomandare. Ok. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îmi retrag amendamentul 1. Bine. Retirare. E l'emendamento, il è identique le pre... Sì? Le che Și amendamentul uh, domnului domnului Fjellner a fost retras sau nu, pentru că 1 și 2 erau identice. Așadar, trebuie să fim atenți dacă amendamentul 3 este adoptat, votul final asupra proiectului de recomandare va fi suspendat până când vom afla hotărârea Curții de Justiție. Dacă amendamentul 3 este respins, votul final asupra proiectului de recomandare va fi în funcție de recomandarea raportorului. Bineînțeles că am plasat greșit adjectivul. Ra- raportul este cel inițial și nu raportorul. Supunem la vot amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Come on. Chiuso il voto. Sanchi, votul. 13 a favore. 13 pentru, 19 împotrivă. Amendamentul a fost respins. Acum... Please hold on. Vă rog să așteptați, au fost 32 de voturi în loc de 31. What succes? We have 32 and there is only 31 voting. Il y a 32 votes. Eh. On doit répéter Trebuie să repetăm votul pentru că a avut o persoană misterioasă a votat când de fapt n-ar fi trebuit să o facă. Erau 32 de votanți în total. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Fermé. S-a închis votul. Toată lumea a votat. Așteptăm ca și mașina să înțeleagă că am terminat. Da, foarte bine. 19 împotrivă, 12 voturi pentru numai, deci se respinge amendamentul numărul 3. Amendamentul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 Dacă a studiat filozofia greacă, da, e aici un adevărat paradox. Vă citesc. Dumneavoastră sunteți foarte inteligenți, mai inteligenți decât mine și o să înțelegeți ceea ce vă spun eu. O să înțelegeți tot, pentru că eu n-am înțeles. Dacă amendamentul 3, deci reiau, votul final asupra raportului inițial, asta citisem deja, dacă, dacă amendamentul 3 era adoptat, atunci acta era respins, dar cum amendamentul 3 a fost respins, asta înseamnă că acta a fost adoptat. Acum că știți ceea ce știați deja, putem să trecem la votul final? S-a deschis votul. Le vot e clu. S-a închis votul și așteptăm rezultatul. Allora, abbiamo 19 a favore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 Prego i giornalisti di uscire dall'aula, ci sarà... Îi rog pe jurnaliști să iasă din sală, va avea loc o conferință de presă peste un sfert de oră. Și rog pe colegi să uh, le spună acest lucru uh, jurnaliștilor. Chers collègues, s'il vous plaît, restez à votre place. Dragi colegi, vă rog să rămâneți la locurile dumneavoastră, deoarece trebuie să continuăm reuniunea noastră. Există o conferință de presă peste 15 minute pentru jurnaliști. Dacă mergeți la acea conferință, veți afla ce aveți nevoie. Am o problemă cu cursurile vocale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 dar dacă nu aveți căștile, oricum nu înțelegeți ce spun. Vă rog să rămâneți în seară pentru că nu s-a încheiat reuniunea noastră. Dacă preferați să mergeți la conferința de presă, vă rog să o faceți foarte repede și în liniște, pentru că trebuie să continuăm să lucrăm aici. Siamo cominciare con questo nuovo punto.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 peut-être que sera mieux, merci, de, de faire une petite suspension. VHS ground floor. VHS ground floor. VHS ground floor. Okay. Noi andiamo avanti adesso. Sì, sì, andiamo. Bene, riprendiamo i lavori per i pochi. Reluăm pentru puținii care au rămas în sală pe care îi mai interesează. Acum, strategia pentru politica externă a UE privind libertatea digitală. S-a vorbit în concluziile Consiliului despre rolul întreprinderilor în ce privește economia digitală. Doamna Șaxe de la ALDE redactează un raport în ce privește strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE. Și raportarea noastră pentru aviz este doamna Amelia Anders, daughter. Trecem acum la primul schimb de opinii și cer doamnei Anders, daughter, să ne spună câteva cuvinte. Ordförande, för att jag får eh, möjligheten att tala här. Ehm, det här är ett yttrande till ledamoten Marietje Schack. Mulțumesc, mulțumesc că mi acordat ocazia de a vorbi despre, această, despre acest subiect. Colega mea, Marita Șache, are, are raportul de inițiativă pe care îl redactează acum. Aici vorbim despre o strategie pentru drepturile digitale în statele terțe. Comisia noastră este competentă pe fond de subiecte care au de-a face cu statele terțe. De aceea e bine că noi încercăm să um, includem aici și aspectul comercial. Cu toții știm că în chestiunile de comerț, în relația cu statele membre, uh, Există aici mai multe elemente care influențează deciziile, cum ar fi accesul la, noi tehnologii, la noile tehnologii și așa mai departe. Comunicarea, interacțiunea între cetățeni trebuie să fie facilitată. Evenimentele de ori, din Orientul Mijlociu din ultimul an sunt un bun exemplu care ne arată cum se pot folosi noile posibilități care există pe internet, prin intermediul căruia oamenii nu pot doar să se exprime, ci pot să ducă la căderea unor regimuri proaste. Un alt punct care aparține în acest um, aviz e următorul strategia Uniunii Europene față de statele terțe în ceea ce privește educația și comunicarea. Cum poate influența Uniunea Europeană aceste elemente în statele terțe? Există acum piețe internaționale în care și firmele europene pot să devină active. Este clar că în multe țări, atunci când vorbim despre drepturile de autor, uh, nu există flexibilitatea de care e nevoie, nu există o armonizare suficientă și de aceea e greu să se ajungă la creștere. Oricum, în următoarele luni vom discuta în continuare acest subiect și aștept o colaborare bună cu colegii mei pe acest subiect. Mulțumesc! Grație! Mulțumim! Foarte bine! Comisia are un reprezentant? A, raportare din umbră. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt doar raportor din umbră în INTA, ci sunt raportor și în Comisia AFET și de aceea cred că acum e timpul ca eu să îmi ascult colegii. Sunt dispusă la discuții. Am pregătit și un document în acest sens pentru raportorii din umbră, pentru membrii acestei instituții, pentru părțile interesate, ONG-uri, oricine dorește să discute despre aceste chestiuni care au un impact asupra multor oameni. Deocamdată dată voi asculta și voi primi întrebările pe care le au colegii. Dare la parola alla Commissione. Dau cuvântul Comisiei. Domnul Glorioso. Da, bună ziua, puteți Luați cuvântul? Uh. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Noi suntem aici ca să ascultăm, urmărim îndeaproape ce se întâmplă cu raportul doamnei Satke. Comisia a fost activă de mai multă vreme în ceea ce privește strategia fără de no disconnect, fără de conexiuni. Și aceasta se referă la tehnologiile informatice, se referă la apărarea drepturilor omului, și la încurajarea lor. Nu cred că este propice să prezint în detaliu la momentul acesta activitățile noastre, însă dacă aveți întrebări, acum sau pe viitor, vă rog să ne le adresați. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi. Vă mulțumesc. Doriți să... Nu, nu mai e nimeni care dorește, dorește să intervină atunci Raportor este doamna Sadke de la ALDE și raportor pentru aviz, pentru verzi, Amele Andersdotter. Tun. Termen de depunere a amendamentelor vom, vom dezbate pe 11 și pe 12 iulie acest raport și pe 19 iulie este termenul pentru depunerea amendamentelor la prânz. Și adoptarea în comisie este prevăzută pe 17-18 septembrie, iar la FET Raportul va fi discutat pe 20 septembrie. Continuăm. Allora, adesione dell'Unione Europea o Comité Consulta. Aderarea Uniunii Europene la Centrul Consultativ Internațional al Bumbacului. Eu sunt raportor în ce privește aderarea UE la CCIB. Știți că acesta este una dintre rarele organizații internaționale unde Uniunea Europeană nu este încă membră. Și Parlamentul European a fost solicitat să-și dea acordul vis-a-vis -vis de această aderare. În timpul reuniunii noastre precedente a avut loc un prin schimb de opinii cu părțile interesate. Am analizat acest Comitet Consultativ Internațional al Bumbacului și am văzut care era interesul aderării UE la această organizație și considerăm că ar prezenta numeroase avantaje, pentru că Uniunea Europeană ar putea să vorbească cu o singură voce, ar avea acces la mai multe informații pertinente, uh, mai ales în ce privește importurile, exporturile, subvențiile, ajutorul la dezvoltare, lupta împotriva muncii copiilor, în calitate de raportor, vreau să fiu succintă și să spun foarte clar care este ideea mea. Așa cum știți foarte bine, în acest uh, comitet sunt reuniți țările producătoare și consumatoare de bumbac, pentru că se dorește garantarea transparenței pieței mondiale a bumbacului. Această organizație are un rol de uh, statistic și de, uh, este un comitet consultativ tehnic. Italia, Grecia, Polonia, Germania, Finlanda aveau un rol consultativ, dar acestea ar trebui să se retragă în următoarele 30 de zile. Uniunea Europeană vrea să fie uh, reprezentată uh, și să vor, în acest comitet și să vorbească cu o singură voce în baza articolului 27 din tratatul de la Lisabona, deci să reprezinte toate statele membre. Și este uh, o organizație internațională unde fiecare membru are dreptul la un singur vot. Poate că este o metodă care pare puțin învechită, dar încă este în vigoare. Și Atunci când într-o organizație există mai multe uh, subcomitete și unde uh, statele sunt reprezentate uh, în subcomitet, dar nu și în comitet sau viceversa, devine destul de dificil. Și apoi, așa cum știți foarte bine, de foarte mult timp am luptat să obținem uh, uh, votul ponderat în anumite organizații. Oricum, aderarea UE la acest comitet va trimite un mesaj foarte important, astfel încât noi să ne organizăm mai bine importurile și exporturile de bumbac. În plus, ne vom afirma mai bine prezența pentru controlul de care este nevoie în cazurile îngrijorătoare din industria bumbacului, ca de exemplu faptul că se folosește încă munca copiilor în anumite țări producătoare de bumbac și uh, trebuie să uh, monitorizăm îndeaproape respectarea regulilor de către producătorii din această filieră. Și trebuie să spunem că ce contează cel mai mult este cât de greu cântărim în momentul în care are loc un vot, pentru că acum avem 8 state membre, deci 8 voturi. Dacă Uniunea Europeană aderă, va fi un singur vot care să reprezinte toate aceste țări. Deci acest punct nu trebuie pierdut din vedere. Din acest motiv, eu cred că este bine să ne mai gândim și să depunem amendamente ca să vedem cum putem să soluționăm această problemă. Mai rămâne și o problemă de natură economică. Uniunii Europene i s-ar uh, permite uh, să aibă o contribuție cu caracter de uh, uh compensație uh, pentru că în momentul în care cele 8 state actualmente membre s-ar retrage, uh, s-ar înregistra uh, prea multe pierderi. Deci noi trebuie să cerem o altă modalitate de vot și costul financiar și economic, de asemenea, să fie adaptat în funcție de uh, uh, ponderea pe care o va avea votul Uniunii Europene. și astfel asociațiile din Uniunea Europeană s-ar găsi pe picior de egalitate cu cele din uh, alte state membre producătoare sau consumatoare. Acum, cred că ar fi cazul să dau cuvântul colegilor care sunt prezenți și care au cerut cuvântul. Mai întâi, domnul Cutaș. Thank you, thank you, Chair. First of all, since we are... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, având în vedere că suntem atât de mulți, aș dori să uh, vă felicit pentru munca foarte bună. Cred că ați subliniat foarte bine beneficiile pe care le-ar avea EU, UE dacă, s-ar, dacă ar adera la această asociație. Ați vorbit și despre dezechilibrele între cerere și ofertă, volatilitatea prețurilor, exploatarea muncii copiilor și degradarea mediului. Sunt de acord cu dumneavoastră că bombacul este o resursă foarte importantă pentru îndeplinirea obiectivelor UE. Aderarea la acest corp internațional va însemna că vom avea un cuvânt mai puternic de spus în anumite probleme. Și vom avea de asemenea informații privitoare la sectorul bombacului la timp. Vom avea așadar o influență crescută pe Uh, piața bumbacului. Sunt anumite țări care fac parte din ICAC, Uzbekistanul, și în aceste țări încă există munca copiilor, exploatarea muncii copiilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați luat în considerare recomandarea mea cu privire la acordul de cooperare în domeniul textilelor și că vom putea să creștem trasabilitatea produselor și vom putea în cele din urmă să punem capăt exploatării muncii copiilor. Vă mulțumesc încă o dată și sunt absolut sigur că grupul nostru vă va sprijini raportul. Vă mulțumesc! Onorevole Lucas, credo che dobbiamo veramente tutti impegnarci per contrastare il lavoro minorile, cominciando dal cotone ed arrivando magari un domani in altri settori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 Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru acest document de lucru. Am câteva întrebări cu privire la acest document de lucru. În UE doar Spania și Grecia mai produc bumbac și fac acest lucru cu ajutorul unor subsidii foarte importante. Atât Grecia cât și Spania sunt deja membre ale acestui comitet. Mă întreb cum va putea așadar Comisia în, aceas, în acest comitet să apere interesele Spaniei și Greciei. Cum se va asigura acest lucru? La ora actuală, documentul de lucru menționează lupta împotriva restricțiilor la export pentru bumbac și lupta împotriva subsidiilor pentru bumbac în, acea, în același grup. Aș dori să știu de ce sunt tratate identic aceste două aspecte. Credeți că restricțiile la export ar putea să ajute țările să își diversifice exporturile în domeniul unor industrii cu valoare adăugată mai mare? După cum ați sugerat și dumneavoastră, de altfel. Ați mai vorbit și despre volatilitatea prețurilor. Nu s-a vorbit foarte mult despre finanța, financiarizare din ce în ce mai mare a sectorului bombacului, ceea ce duce la o volatilitate a prețurilor mai mare. Aș dori să știu ce sugerați în acest aspect. Cum putem rezolva această problemă? O ultimă întrebare. În documentul de lucru menționați și acordurile europene de parteneriat cu țările în curs de dezvoltare. Sunt Benin, Mali, Burkina Faso și cea de aceste țări, beneficiază de pe urma unor accese, de pe urma accesului uh, liber la piața europeană și aș vrea să vă întreb cum ar influența aceste țări. Onorevole Case. Domnul Case. prego, la Commissione. Comisia, așadar. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, salutăm raportul doamnei Muscardini și vom sprijini aderarea la ICAC. Doamna Muscardini a vorbit despre câteva probleme și și noi am dezbătut aceste probleme la Consiliu. Am propus o, un proiect de decizie care recomandă aderarea la ICAC, dar se concentrează mai ales pe drepturile de vot și pe taxa de membru. Vom continua aceste dezbateri. Recomandarea noastră este să ne alăturăm, să aderăm la, aceasta, la acest comitet drept un membru și să avem o singură taxă de membru. Bineînțeles, să vorbi despre faptul că am avea un singur vot și nu șapte, opt câte sunt acum. Trebuie să dezbatem acest lucru. S-a subliniat deja faptul că votul, că regimul de vot este unul dintre cele mai vechi. Acest comitet este unul dintre primele comitete internaționale cu privire la un bun anume. Așadar, sistemul de vot este destul de vechi. Vom încerca să schimbăm acest regim de vot odată odată ce vom adera la Comitetul Bumbacului. S-a pus întrebarea cum vom apăra interesele statelor membre UE care produc bumbac. Facem acest lucru într-o manieră satisfăcătoare, sperăm noi. Comisia, înainte de a reprezenta Uniunea Europeană la întâlnirile întâlnirile acestui Consiliu reprezintă mai întâi interesele statelor producătoare de bumbac. Acest proces se pare că funcționează destul de bine. În plus, statele membre, de fapt toate statele membre, ar fi binevenite la întâlnirile ICB. Iar aici este vorba mai ales despre acele state membre care au un interes special în anumite bunuri despre care se discută la întâlnirile respective. Am luat la cunoștință și problema referitoare la exploatarea muncii copiilor. Credem că vom avea influență mai bună dacă vorbim cu o singură voce, vocea Uniunii Europene. În general, noi sprijinim raportul înaintat și, recomand, și noi recomandăm să aderăm la acest comitet. Vă mulțumesc! Eu ringrazio mult. Vă mulțumesc, mulțumesc uh, comisiei și colegilor care au luat cuvântul. Dar poate că nu am fost suficient de clară eu în documentul de lucru pe care vi l-am trimis sau în prezentarea de mai înainte. Reiau faptul că aderarea UE mi se pare deosebit de importantă, însă această aderare mi se pare foarte importantă dacă vom avea un sistem de vot diferit, deoarece există acest vechi proverb în italiană, ca și în multe alte țări. În momentul în care am aderat, e clar că uh, negocierile vor fi uh, cu mai puțină greutate, pentru că noi renunțăm la 8 voturi ca să rămânem cu unul singur. Acum trebuie să facem în așa fel încât cele opt țări care sunt deja membre să exercite presiuni pentru ca votul să fie deja schimbat, sistemul de vot să fie deja schimbat și să existe un, un vot ponderat. Pentru că astăzi avem opt voturi, ca să spun așa, care ne apără interesele. Apoi nu, nu o să mai avem aproape nimic, pentru că o să avem dreptul la un singur vot știind că avem un interes economic, dar și unul moral, etic pentru apărarea drepturilor copiilor, pentru protejarea mediului înconjurător, care este un angajament comun. Și atunci nu putem să uh, uh, punem carul înaintea boilor. Trebuie să facem lucrurile în ordine normale. Dacă facem așa cum spune comisia și uh, exercităm uh, presiuni după ce am uh, aderat, va fi mult mai greu deși e adevărat că Uniunea Europeană are anumită putere de presiune. Și atunci spun acest lucru în numele colegilor. Eu cred că acest acord îl dorim, este important, însă el nu trebuie să fie concretizat decât în momentul în care avem garanția că se va schimba sistemul de vot și că în sânul acestei organizații Uniunea Europeană va putea să-și atingă obiectivele de natură comercială sau socială după ce va fi aderat. Așa cred că am răspuns și întrebărilor și observațiilor făcute de către colegi. Acum pot să vă spun că ne vom întâlni din nou pe data de 11 și 12 iulie ca să discutăm. Pe 13 iulie este data pentru depunerea amendamentelor și raportul ar trebui să fie adoptat cu ocazia întâlnirii de pe 17-18 septembrie și ar trebui să ajungă în plenară în octombrie. Și domnul Cutaș, domnul Kazak, domnul Kamal, sunt raportor din umbra. Acum am încheiat acest subiect, am discutat suficient despre el. Trecem acum, scuzați. Just to remember here that I Aș dori doar să aduc aminte că avem o rezoluție cu privire la mm, munca copilor și, dacă am înțeles bine, sunteți de acord. Dacă mai sunt colegi, din păcate nu sunt prea mulți în sală, ar trebui să vedem dacă sunt de acord și colegii și să vedem dacă putem face o astfel de rezoluție. Absolutamente, sì, io le avevo scritto infatti. Da, da, eu v-am trimis ieri un mesaj, nu știu dacă uh, ați primit uh, curierul meu, eu cred că toată lumea împărtășește acest punct de vedere, colegii nu s-ar împotrivi, vă rog să, puteți, să pregătiți un text ca să-l uh, analizăm împreună și să existe uh, un acord din partea întregii comisii. Mai sunt alte cereri de cuvânt? Nu? Continuăm. Codul vamal al Uniunii. Tot eu sunt raportor. Acum trecem la propunerea revizuirea propunerea, uh, propunerii de regulament a Consiliului și a Parlamentului în ce privește codul vamal al Uniunii. Prin această reformare se dorește actualizarea codului vamal pentru a avea un cod vamal modernizat în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Și este nevoie de această reformare și uh, vis-a-vis uh, vis, de delegarea de puteri către comisie. Comisia jurii, de asemenea, trebuie să-și dea avizul. Înainte de a lansa dezbaterea, uh, eu, în calitate de raportare pentru aviz, vreau să vă spun care este punctul meu de vedere. Știu că domnul Susta, doamna Kochmerin și doamna Clark sunt raportorii din umbră pentru acest proiect de aviz. Și apoi o să dăm cuvântul și comisiei. Proiectul de regulament în ce privește codul vamal al Uniunii a fost modificat de multe ori în timp, pe parcursul timpului. A fost adoptat în 2008, dar încă nu a intrat în vigoare. Între timp, a intrat în vigoare însă tratatul de la Lisabona Uniunea și-a schimbat modalitățile de participare a statelor membre, precum uh, și participarea instituțiilor la procesul decizional s-a schimbat, mai ales în ce privește regulamentele. Acum vorbim despre acte de implementare și de acte delegate. De aceea, având în vedere tratatul de la Lisabona, Noul cod vamal al Uniunii trebuie reformat, care în mod normal va intra în vigoare abia în 2020. Da, probabil știți că vor exista anumite tensiuni pentru că fostul cod a fost adoptat, dar n-a intrat în vigoare și acolo exista un calendar înainte de anul 2020 pentru intrarea în vigoare. Acum, din cauza uh, perioadelor necesare pentru adaptările tehnice, nu va mai fi posibilă această intrare în vigoare înainte de 2020. Comisia a uh, evidențiat că lipsa de armonizare între serviciile vamale și dorește să folosească acte delegate în nenumărate circumstanțe pentru a ajunge la o simplificare rapidă înainte de 2020. Și aceste acte uh, delegate vor fi completate cu actele de implementare iar uh, obiectul acestor acte de implementare va uh, fi inclus în codul vamal ca atare. Și aceste reguli procedurale nu sunt foarte clare. Aș vrea să spun comisiei că ori facem o muncă odată pentru totdeauna și o facem bine, ori ne pierdem timpul. Codul vamal al Uniunii nu funcționează. De ce? Pentru că ce contează nu este codul vamal național, ci acel cod care se aplică la frontierele externe ale Uniunii. Și aici, de aici apar nenumărate probleme. Durata necesară pentru deschidere dar uneori există vămi care uh, cer o durată mai scurtă și altele o durată mai lungă. Apoi, pentru efectuarea controalelor este nevoie de mai mult timp în anumite state membre. Și între un punct de trecere a frontierei și altul din același stat membru, nu se aplică aceleași metode de control, ca să nu mai vorbesc între un stat membru și alt stat membru. Și aici se adaugă faptul că în Europa nu există un sistem fiscal armonizat. De exemplu, există state unde TVA-ul este de 19%, în alte țări este de 21% și rezultatul de la ține înțeles este că majoritatea mă, mă, mărfurilor vor tranzita acolo unde se plătește mai puțin TVA. Și atunci când mărfurile ajung în această țară pentru a fi uh, pentru efectuarea formalităților vamale, acest lucru creează un uh, deficit, un dezechilibru față de celelalte țări unde TVA-ul este mai mare și unde tranzitează mai puține mărfuri. De aceea trebuie să armonizăm rata TVA-ului, să armonizăm sistemul de controle și sistemul de plăți. Pentru că nu știu, până uh, uh, în, până în ce uh, moment comisia este dispusă să mă urmărească dacă ați primit scrisorile mele, dar aș vrea să vă dau un exemplu. În Italia există un sistem potrivit căruia un importator plătește uh, unei uh, companii care se ocupă de formalitățile vamale, banii care reprezintă echivalentul TVA-ului și a uh, altor costuri de import aferente. Această companie, care se ocupă de formalitățile vamale, are o obligația să fie uh, uh, asigurat. Și atunci când se întâmplă, deși rar și s-a întâmplat într-un mod foarte grav în Italia, deci când s-a întâmplat să existe o asemenea societate coruptă care a luat banii importatorului și care în loc să plătească statul a băgat banii în buzunar și și-a luat tălpășița, ei bine, compania de asigurări a fost cea care a plătit statul însă importatorul trebuie apoi să plătească compania de asigurări, să ramburseze compania de asigurări. Deci vă dați seama ce s-a întâmplat. Un contract între două persoane are un impact asupra unei ă, părți terțe care nici măcar nu avea cunoștință despre clauzele acestui contract și care nu avea nicio vină. Și atunci o să spuneți poate că nu am eu competențe pentru asta, dar atunci aș fi fost deputat în San Marino și nu la Uniunea Europeană. Eu visez că o să putem să facem ceva, de, ceva util. Trebuie să profităm de aceste modificări tocmai pentru a face în așa fel încât un, un, Europa noastră, pe plan politic, economic și organizatoric, să fie mai inclusivă, să funcționeze mai bine, nu numai prin intermediul unui cod vamal, ci prin, și prin felul în care funcționează serviciile vamale. Și să reamintim statelor membre, precum Italia, că trebuie să aibă sisteme uh, interne mai transparente, mai democratice și mai corecte. Mă aștept ca comisia să mă ajute, am să solicit și sprijinul colegilor parlamentari ca să avem o propunere care să ne permită să obținem mai multă armonizare. Vă mulțumesc! Passerei subito la parola alla Comisione. A... Dau cuvântul domnului Zilieschi din partea Comisiei. <coughs> Che però meglio che mettere. Madame la Presidente, Doamnă președinte, onorabil membru ai Parlamentului European, vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul imediat. <laughs> Înainte să mă refer la întrebările pe care le-ați exprimat, aș dori să spun că apreciem calendarul foarte intens al uh, muncii celor două comisii implicate, INTA și IMCO. Ne dăm seama că vă dedicați acestei probleme și apreciem acest lucru. Mulțumim Parlamentului European că ia în serios această problemă. Aici este vorba despre o reformare, nu schimbim nimic în cod, ceea ce nu trebuie schimbat. Trebuie să se facă această reformare deoarece a trecut uh, oarecare perioadă de timp și e nevoie de clarificări la anumite puncte. V-ați referit la orele de deschidere. La articolul 137 sunt câteva dispoziții în relație cu dispozițiile la 135 și vom uh, căuta o armonizare în Europa. Nu este ușor, deoarece de obicei organizarea vămilor și organizarea muncii birourilor vamale rămâne de competența statelor membre. Există însă dispozițiile în articolul 137 și în 135 și vom încerca să armonizăm pe cât posibil acest aspect. Am înțeles că această problemă va apărea și la dialogul tripartit. Cred că multe state membre vor uh, avea păreri divergente. Pe de altă parte, ajungem la vămi electronice, vămi online, poate nu atât de repede pe cât ne-am dorit. Birourile de vamă online sunt deschise 24 de ore din 24. Apoi, în ceea ce privește, din nou, problema sensibilă a armonizării. Știu, știm că acest uh, cod vamal uh, modernizat trebuie să se refere la problema armonizării. Suntem recunoscători că Parlamentul European ne sprijină în acest sens. Există câteva opinii divergente din partea țărilor, statelor membre Sistemele vamale din cele 27 de state membre sunt extrem de diferite între ele. Însă, uneori trebuie să armonizăm, uneori nu trebuie să armonizăm, ci trebuie doar să aproximăm. Trebuie să rămânem însă ambițioși și să armonizăm tot ceea ce este posibil. În ceea ce privește TVA-ul, sistemul de TVA este diferit și există faimoasa, ca să zic așa, faimoasa procedură 42, care întârzie plățile. Suntem perfect conștienți de acest lucru și lucrăm cu colegii de la TVA și vom încerca să armonizăm pe cât posibil și în acest domeniu. Dar TVA-ul este mult mai dificil decât codul VAMAL. Codul VAMAL este un regulament aplicat în mod direct în statele membre, în timp ce TVA-ul Bineînțeles, există o directivă în acest sens, dar TVA-ul rămâne prerogativa și competența în mare parte a statelor membre. O ultimă problemă pe care aș dori să o ating plata către brokerii de taxe vamale sau părți terțe. Este o chestiune comercială, nu putem interveni direct aici. Cu toate acestea, suntem perfect conștienți de ceea ce se întâmplă. Am încercat să răspundem în scris întrebării dumneavoastră, care a fost adresată anterior. Din câte am înțeles, nu ați fost satisfăcuți de răspuns și vom, ne vom ocupa încă o dată de această întrebare. Vă mulțumesc foarte mult! Ringrazio, conto su una risposta più completa. Mulțumesc, aștept un răspuns mai complet în curând. Nimeni nu poate să își închipuie că prin acest regulament vom armoniza taxa de TVA. Dar poate că putem să armonizăm formele de plată. Înțeleg. Evident că Italia are uh, libertatea de a decide că TVA-ul poate să fie la 30% și Portugalia de 15%. Atâta timp cât nu există un sistem european de TVA comunitar, cum spuneam, aceasta rămâne de la competența statelor membre. Dar eu cred că noi avem dreptul să spunem că solicitarea plății TVA-ului, indiferent care este rata TVA-ului, să fie aceeași, că uh, dacă marfa uh, um, este trece prin servicii vamale din Italia, din țările de jos sau din știu eu ce alt stat, atunci sistemul de uh, prelevare a TVA-ului să fie același, precum și rambursările atunci când este cazul. Căci altfel ajungem la o altă formă de concurență. Dacă într-un stat membru, să spunem țările de jos, are TVA-ul cel mai scăzut dintre toate statele membre, Uh, are serviciile vamale cu programul cel mai lung. Și uh, are uh, proceduri administrative rapide, atunci toți cei care vor putea vor prefera aceste servicii vamale pentru efectuarea formalităților și pentru a, a, a, a permite intrarea bunurilor în Uniunea Europeană și atunci acolo se vor crea mai multe locuri de muncă, va exista mai multă activitate. De aceea spuneam că prin acest raport trebuie să încercăm să facem în așa fel încât uh, economia politică și economică să fie mai apropiate, pentru că dacă n-am fi avut uh, proiectul european, evident că nu ne-am fi bucura de aceste condiții. Pentru că dacă pierdem timp, cetățenii se vor îndepărta și mai mult de Europa, pentru că nimeni nu ne va mai da crezare. Deci, vă rog frumos să notați ce am spus eu, așa cum și eu am notat ce ați spus dumneavoastră. Trebuie să găsim un sistem care să ne permită să nu ajungem iarăși la Consiliu cu aceleași probleme pe care le-am avut cu regulamentul ce privește uh, uh, denumirile de origine controlată și să fie certitudine juridică. Dacă nu mai sunt alte cereri de intervenție, reamintesc că 29 august este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, deși pe 20-21 iulie să mai avem un schimb de uh, opinii. Și pe 17-18 septembrie vom avea un alt schimb de opinii și pe 20 septembrie la orele 18 este termenul pentru depunerea amendamentelor, spune președinta.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 Io sinceramente penso che bisognerà cercare di accelerarlo ancora al 2012, so, forse perché sono... molto... Deci, poate că din cauza experiențelor neplăcute cu regulamentul cu denumirile de origine controlată, îmi doresc să putem să avem mai mult succes și să accelerăm procedura, dar asta rămâne de văzut. Acum, nu pot decât să vă spun că în iulie vom discuta din nou despre acest subiect. Următoarele reuniuni vor avea loc pe 11 eh, iulie și pe 12 iulie aici la Bruxelles. Acum am terminat această lungă sesiune de voturi. Vă mulțumesc eh, puținelor persoane care au mai rămas în sală și au dat dovadă de solidaritate și ne întâlnim în luna iulie.